al, al reuniunii noastre și trec acum la adoptarea ordinii lucrărilor. Proiectul definitiv de ordine de zi este la dispoziția dumneavoastră. În ceea ce privește ziua de astăzi, grupul politic GUE cere ca um, întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor în anii 2016-2020 să fie urmată de o rezoluție și pentru a ne prezenta această propunere dau cuvântul uh, doamnei Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte. Solicit Parlamentului să închidă această dezbatere pe marginea 141-2015 în ceea ce privește o nouă strategie de bunăstare a animalelor cu o rezoluție, pentru că actuala strategie se termină pe 31 decembrie și Comisia n-a dat niciun semn că ar veni cu o nouă strategie. Acest lucru este inacceptabil pentru că există multe probleme, multe situații legate de bunăstarea animalelor în uh, Uniunea Europeană care ar trebui să fie rezolvate și am vrea ca Comisia să vină cu o foaie de parcurs clară în acest sens. Dragi colegi, în uh, numele colegilor mei vreau să vă solicit sprijinul pentru a adăuga această rezoluție. Dacă considerați că animalele contează, acesta este momentul să arătăm acest lucru. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul pentru a sprijini această propunere? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc uh, autoare pentru această inițiativă. S-au dat foarte multe legi în Parlamentul European în ultimii ani, dar acestea nu sunt coerente, nu avem o strategie completă și nu avem uh, nici măcar un cadru legislativ coerent în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că animalele, că animalele au de suferit și că avem regulamente diferite în uh, statele membre și că nu avem uh, o piață comună pentru, pentru produsele agricole. Deci sunt în favoarea acestei inițiative. Vă mulțumesc. Dorește să ia cineva cuvântul împotriva acestei propuneri? Vă rog. Împotriva, vă rog. Doamna Leon Marie. Domnule președinte, o să îmi permiteți să fac o comparație. Grupul nostru a solicitat uh, ca la finalul uh, dezbaterii privind atentatele teroriste din Paris să avem o rezoluție a Parlamentului ca să cerem Comisiei să aplice toate măsurile care au fost adoptate, dar nu au fost aplicate și care ar fi putut poate să salveze sute de vieți. Și atunci aș fi un pic uimită că Parlamentul European consideră că este nevoie de o rezoluție pentru bunăstarea animalelor, cu care sunt perfect de acord, dar că aceasta este o, mai importantă decât o rezoluție pentru salvarea de vieți omenești. Frau Alio Marie, Doamna Alio Marin, felicitări, ați găsit o formulare potrivită pentru a sprijini această propunere, chiar dacă ați argumentat împotriva și v-ați ați exprimat și un protest în același timp, deci felicitări. Trecem la vot. Cine este pentru propunerea colegei Hazencam? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. În liniște, verificăm. Unii colegi doresc să verificăm printr-un vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Această propunere a fost adoptată. În legătură cu ziua de, mier- de marți. Nu am nicio propunere de modificare, însă pentru ziua de miercuri, grupul verzilor cere ca votul uh, pe marginea raportului Ferreira Toirer privind deciziile fiscale și celelalte măsuri similare să fie amânat pe uh, ziua de joi. Și dau cuvântul domnului Lambert. Parlamentul European a hotărât uh, să, facă din combaterea fiscalității abuzite, abuzive un uh, subiect important, fiindcă s-a creat și Comisia Taxe. Iar săptămâna aceasta vom vota primul raport al acestui comisii, care va fi adoptat, după părerea mea, cu majoritate largă, ceea ce mă bucură. Pe noi ne îngrijorează următorul lucru. De la, de la conferința, conferința președinților de săptămâna trecută a hotărât să amâne cu o săptămână Decizia de a prezenta în fața Parlamentului European o extindere a mandatului Comisiei Tax, ceea ce făcuse obiectul unui consens larg între grupurile politice pentru a, nu a da, pentru a nu da impresia că vom adopta raportul și vom hotărâ mai târziu dacă vom extinde mandatul sau nu, am considerat că este important ca aceste două decizii să fie luate împreună pentru a nu crea impresia că Parlamentul European nu este interesant de această chestiune. Între timp, am primit mesaje foarte clare din partea grupurilor politice din Parlamentul European, din partea majorității acestora care dorește extinderea mandatului, prelungirea mandatului, iar uh, s-a, și s-a spus că conferința președinților putea să hotărască acest lucru joi și că se va putea pune la vot imediat, joi după amiază. Dacă așa stau lucrurile, nu mai există nicio problemă și vom putea să adoptăm raportul miercuri și să votăm uh, extinderea mandatului Comisiei joi. Exista o îndoială la uh, conferința președin președinților anterioare, dar dacă nu mai există această îngrijorare și se dorește prelungirea mandatului Comisiei uh, Taxe, nu mai are niciun rost să întârziem votul. Aceasta este poziția grupului nostru. Vă mulțumesc, domnule Lambert. Pentru a susține această propunere, dorește să ia cuvântul domnul Demasi. Vă rog. Domnule președinte, în urmă cu ceva timp, odată cu scandalul LuxLeaks, au ieșit la iveală deciziile fiscale din uh, Luxemburg și toată lumea știe că nu poate fi încheiată o anchetă înainte de a analiza toate documentele. Din păcate, ne-a fost refuzat în mod sistematic accesul la multe documente relevante Tocmai de aceea aș dori să reiterez acest apel, să amânăm acest uh, vot, să numim, să schimbăm titlul acestui raport, să devină un uh, raport intermediar și aș dori să susțin schimbarea uh, ordinii de zi, pentru că dacă nu ne pierdem orice credibilitate când vine vorba de combaterea uh, paradisurilor fiscale. Mulțumesc, domnule Demasi, domnul Weber. Domnule președinte, eu am uh, înțeles din partea colegului din partea verzilor că ar dori să uh, retragă această propunere. Dacă celelalte grupuri politice sunt de acord cu prelungirea mandatului, aș dori să vă precizez că PP-ul este de acord cu o prelungire a mandatului uh, pentru șase luni, deci uh, temeiul acestei propuneri ar uh, dispărea dacă cu toții suntem de acord că uh, putem să votăm în acest fel. Deci putem să lăsăm votarea pe ziua de, de miercuri și grupul nostru politic este dispus să vă răspundă la orice elemente care încă nu sunt clare. Domnule Zimon, vă rog. În numele, am fost rugat de grupul uh, politic uh, social-democraților să vă transmit că, în mod evident, grupul nostru politic uh, dorește să votăm acest raport miercuri și să discutăm această temă joi, și astfel încât um, joi la amează să votăm prelungirea mandatului acestei, uh, acestei comisii. Deci aș dori să-i mulțumesc domnului Lambert pentru că retrage această propunere. Deci vă retrageți propunerea. Foarte bine. Nu mai am alte propuneri um, legate de ordinea de zi a lucrărilor pe această săptămână. Vă mulțumesc. Trecem acum la situația actuală a agendei de dezvoltare de la Doha în perspectiva pregătirilor pentru cea de ministerială a OMC. Și dau în primul rând cuvântul doamnei comisar